Procesul verbal a fost adoptat și asta voiam să vă comunic. Următorul punct de pe ordinea de zi este timpul afectat întrebărilor adresate președintelui Comisiei Europene. În primul rând vom avea întrebări din partea șefilor grupurilor politice și vreau să-l invit în primul rând pe domnul Manfred Weber să pună o întrebare de un minut din partea PPE. Stimate domnule președinte al Comisiei, stimate domnule președinte al Parlamentului, dragi colegi, astăzi Comisia a acceptat noul acord SWIFT la ședință și acolo s-a decis cu o majoritate largă asupra acestui acord. Aș dori să întreb acum pe președintele Comisiei, pentru că cu siguranță el știe că cetățenii europeni sunt extrem de îngrijorați de predarea datelor și atunci vreau să îl întreb unde vede el progresele cu acest acord și uh, cum anume vor uh, fi convinși cetățenii de necesitatea acestui acord. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Weber. It's true. Mulțumesc, domnule Weber. Este adevărat, am revizu, revi, acordul revizuit a fost adoptat astăzi în unanimitate de către Comisie și credem că um, acest acord respectă toate chestiunile ce țin de protecția datelor. Asigur de asemenea principiul necesității și proporționalității și scopul acestuia este strict limitat la prevenirea, detectarea, urmărirea uh, actelor teroriste sau finanțării de acte teroriste. Acum, acordul acesta respectă drepturile fundamentale și uh, principiile stipulate în Carta Drepturilor Omului. De asemenea, acordul asigură protecția datelor în momentul în care acestea sunt furnizate. De asemenea, asigură și transparență transparența datelor și viabilitatea procesului în ceea ce privește uh, conexiunea cu acte judiciare. De asemenea, când vine vorba despre drepturile fundamentale, acordul ține seama și de aceste aspecte. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. President. Mr. President Schulz. Mulțumesc, domnul Schulz. Oh, well, another, okay. Yes, please. No, no, yes. Mr. Weber, Weber, întrebare suplimentară. Domnule președinte, o scurtă întrebare adițională. Odată discutăm despre conținutul acordului, dar aș dori să vă mai întreb ce însemnătate are această, um, acest acord în relațiile transatlantice. Cât este el de important pentru temele pe care mai trebuie să le discutăm în continuare cu americanii? V-aș fi foarte recunoscător dacă ne-ați putea da câteva detalii. Este, domnul președinte, este foarte important acest acord. Partenerii noștri americani consideră că acesta este unul dintre uh, elementele prioritare în discuția cu Uniunea Europeană. Acest acord este extrem de important pentru relațiile cu SUA. De la 1 ianuarie 2010, un volum de date primite inițial de administrația uh, americană nu a, fost, nu a fost puse la dispoziție, dar acum acest lucru se va schimba. Cred că ar trebui să soluționăm și această problemă, dată fiind importanța relațiilor transatlantice. Desigur, relațiile acestea sunt importante, într-adevăr, dar nu înseamnă acest lucru că nu ar trebui să respectăm principiile protecției datelor, uh, protecției cetățenilor. Și acum, dat fiind acest acord, cred că avem un acord viabil foarte bun. Am întreprins o activitate extrem de importantă, motiv pentru care cred că, dintr-o perspectivă politică mai amplă, acesta va fi foarte important să semnăm acest acord cu partenerii americani. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă amintesc că pentru întrebările și răspunsurile adiționale, timpul este de 30 de secunde. Îmi pare rău, dar aceasta este regula. Și tocmai am adoptat-o. Domnule Schulz, domnule președinte Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei, aș dori să continui după întrebarea colegului meu Weber în aceeași idee. Comisarul Malmström v-a informat în ceea ce privește stadiul negocierilor pe marginea acestui acord și probabil v-a spus că aici avem mari rezerve. Știe Comisia că ceea ce astăzi a decis nu este cu siguranță ceea ce Parlamentul a considerat că este necesar pentru progresele ulterioare. De asemenea, aș dori să știu dacă vă este clar încă un lucru. Astăzi ați acceptat un acord care, dacă va fi implementat într-adevăr în formula actuală, um, o firmă implicată în, direct prin schimbul de date cu acordul SWIFT va avea de suferit. Aș dori să știu dacă comisarul Malmström va adus la cunoștință aceste lucruri și dacă da, cum anume ați luat decizia la final și dacă nu, de ce nu va informa doamna Malmström cu privire la aceste aspecte? Mulțumesc. Of course the college was permanently... Mulțumesc. Sigur, Colegiul Comisarilor a fost informat de comisarul responsabil cu negocierile. Chiar astăzi, comisarul Malmström ne-a informat cu privire la rezultatul final al rundei de negocieri. Mai mult decât atât, doamna Malmström ne-a spus că a purtat un dialog extrem de uh, intens cu mulți europarlamentari. Suntem conștienți de îngrijorările manifestate de deputații uh, europarlamentari. Uh, iarăși, în ceea ce privește procesul negocierilor, am fost mereu puși la curent. Uh, Comisarul și-a îndeplinit rolul de negociator. Acum Parlamentul va trebui să accepte sau nu aceast, acest acord. Vă recomand să o faceți pentru că este o chestiune importantă pentru securitatea cetățenilor europeni de asemenea. Considerăm că am atins nivelul necesar de protecție a drepturilor fundamentale și al protecției datelor. Desigur, este o chestiune extrem de sensibilă, însă suntem cu toții convinși că drepturile Parlamentului European sunt luate în calcul, sunt respectate și Punem să mergem mai departe în numele Uniunii Europene. După cum am spus încă o dată, uh, decizia prin acest acord a fost luată în unanimitate la Colegiul Comisarilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spre domnul Schulz, pentru descrierea prietenoasă pe care ați oferit-o, însă nu mi-ați răspuns la întrebare. Atunci, foarte precis, vă mai adresez încă o dată această întrebare și vă rog să-mi oferiți un răspuns precis. Doamna Malmström, la dezbaterea de la comisie, înainte de luarea deciziei în colegiu, v-a spus că cu textul prezentat acum pentru acord este, persistă uh, pericolul ca Parlamentul să spună nu? Sau doamna Manson din potrivă v-a spus că prin, cu textul acesta vom avea o majoritate în Parlament? Deci, foarte pe scurt, ce a spus doamna Malmström? Vom avea o majoritate în Parlament cu acest text sau, din potrivă, uh, nu este sigur că vom avea majoritate în Parlament cu formula actuală? V-aș ruga să fiți foarte precis. Um, Doamna comisar Malmström nu poate să prezică cum va fi votul în Parlament. Desigur, dânsa este uh, perfect conștientă de ce, ce se întâmplă. În ceea ce privește votul de da sau nu, nu poate să spună concret care va fi acesta. Sigur, ea speră ca votul să fie favorabil, dar în numele comisiei uh, ea a purtat negocieri necesare. Am avut o discuție extrem de importantă în comisie după votul negativ din urmă cu câteva luni. Am discutat cu doamna comisar de câteva ori pe marginea acestui subiect și suntem perfect conștienți de ce se întâmplă. Mai ales doamna Malmström este conștientă pentru că a investit foarte mult timp în negocierile cu Parlamentul European în legătură cu anumite chestiuni, anumite întrebări care ar putea fi ridicate de acest acord. Însă, acum noi nu putem să anticipăm care va fi votul în Parlament. Deocamdată doar atât pot să vă spun și eu. Și atât mi-a putut spune doamna Manstră. Mi-a spus că în continuare poartă consultări cu Parlamentul și, um, desigur, așteptăm votul privind acest acord. În ceea ce privește informații pe care le țin acum, atât vă pot spune deocamdată. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Verhofstadt are cuvântul. Yeah. Yeah, yeah. Running to a no once more. E important să nu, votă, să nu se voteze nu încă o dată, asta riscați. Intervenții fără microfon. Mr. President, Mr. President. Domnul președinte Verhofstadt. Euh, Eu nu am să vă pun o întrebare despre SWIFT, stați liniștit, mai vorbim mai târziu. Ieri, doamna Merkel și domnul Sarkozy au avut un, uh, o întâlnire la vârf și au hotărât asupra unei abordări a guvernanței economice în Uniunea Europeană. Eu nu cred că este o decizie foarte relevantă, pentru că mie mi se pare că nu e vorba aici de o opoziție între zona euro și Uniunea Europeană. Avem nevoie de guvernanță economică în Uniunea Europeană și în zona euro. În ambele e nevoie de guvernanță și uh, de guvernanță economică mai intensă în zona euro, pentru că acolo este moneda unică, desigur. Deci vreau să-l întreb pe președintele Comisiei ce părere are. Sunteți de acord cu noi că e nevoie de guvernanță economică atât în zona euro cât și în Uniunea Europeană? Și în al doilea, euro, în al doilea rând, în ceea ce, pri, uh, ce, pri, ce privește cine efectuează această ghidare, suntem de acord că trebuie să o facă Comisia, pentru că Consiliul European se întrunește de patru ori pe an. Nu-i posibil ca ei să fie responsabili de guvernanța economică. A venit rândul Comisiei acum să se așeze în locul de frunte, de conducere. Vă rog să-mi spuneți ce părere are Comisia despre acest lucru. Mulțumesc. Sigur, domnule Verhofstadt, în ceea ce privește competențele care sunt acordate deja Uniunii, Comisia este cea care face guvernarea economică a Europei. Acesta este singurul răspuns compatibil cu tratatul. În domenii cum sunt comerțul, concurența, puterea uh, de supraveghere bugetară, Comisia se ocupă de toate acestea și cred că uneori trebuie să amintim acest lucru anumitor guverne din Uniunea Europeană care nu au citit destul de bine tratatele. Însă, Comisia nu poate să îndeplinească această sarcină singură. Trebuie să colaboreze cu Consiliul, care are competențe foarte importante, dar și cu uh, celelalte instituții care uh, conduc lucrările Uniunii Europene. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Și avem răspunsul pentru zona euro și pentru întreaga Uniune Europeană în articolul 136 din Tratatul de la Lisabona, care ne deschide acum posibilități mult mai largi uh, de a avea propuneri pentru zona euro, pentru că există un specific al zonei euro. Mai, multe, mai multă datorie înseamnă și mai multe drepturi pentru cei din acea zonă și pentru întreaga Uniune Europeană. Eu sper că se va consolida guvernanța economică în Uniunea Europeană, respectându-se spiritul tratatului și metoda comunitară. Mulțumesc. O întrebare suplimentară. Da, domnule președinte, Primul test va fi joi. Atunci se va decide și Europa 2020 și sper, domnule președinte, că nu Consiliul va face monitorizarea ă, sau ă, va lua deciziile cele mai importante. Eu sper că Comisia va face acest lucru, pentru că eu n-am văzut până acum șef de state și de guverne care să fie toți de acord sau să se critique reciproc și pentru că între egali aceste proceduri nu se desfășoară și Comisia trebuie să-și apere poziția în cadrul Europei, proiectul Europa 2020 și la grupul de lucru. Domnule Verhofstadt, ați fost și dumneavoastră membru al Consiliului European și cunoașteți foarte bine Consiliul European. Este o instituție foarte, foarte importantă, dar nu poate să facă micromanagement ar fi o eroare fundamentală, numai că ar contrazice spiritul tratatului, dar ar fi uh, o eroare fundamentală. Comisia Europeană dă imboldul, impulsul, conform articolului 16 din tratat. Și uh, Comisia, în competențele sale, dar și diferitele formațiuni ale Consiliului, trebuie să verifice executarea politicilor. Și vreau să vă spun că Comisia este hotărâtă să joace pe deplin rolul în ceea ce privește monitorizarea uh, monitorizarea procesului legat de strategia 2020. Și așteptăm sprijinul statelor membre. Ne încurajează discuțiile avute până acum Sperăm să ne sprijine și Parlamentul European, mă bucură pozițiile pe care le-a luat acesta până acum și vă asigur că Comisia își va îndeplini rolul. Vă rog, domnule președinte, să mă lăsați să termin. Vreau să vă mulțumesc tuturor foarte sincer pentru uh, poziția foarte clară pe care cele patru grupuri politice cele mai mari din Parlament au asumat-o în conferință pentru a apăra metoda comunitară și spiritul tratatului de la Lisabona. Mulțumesc, doamna Rebecca Harms. Themenwechsel. Äh, Schimbăm tema acum. Discutăm despre Golful Mexic. Deepwater Horizon cred că este, iată, o sintagmă care face în conjurul lumii acum, uh, când discutăm despre limitele creșterii, dar și despre limitele utilizării, uh, utilizării neadecvate a resurselor și tocmai de aceea aș dori să știu în acest context, domnule Barroso, cum anume privește Comisia această problemă, cum anume putem să luăm măsuri de precauție la acest capitol, desigur, acolo unde Uniunea Europeană are competențe, când discutăm despre uh, resursele din Antarctica și din uh, Marea Nordului. Uh, acest lucru trebuie să fie acum decis, pentru că încă se mai poate. În al doilea rând, aș dori să știu dacă dumneavoastră sunteți de părere că reglementările pe care acum le avem la Uniunea, în Uniunea Europeană, în ceea ce privește uh, resursele de petrol și de gaze, ne protejează împotriva catastrofelor, desigur, acolo unde putem să avem competențe. Mulțumesc! Nu știm încă care sunt uh, motivele. Încă mai sunt anchete, nu putem să ne pronunțăm. Nu știm exact uh, dacă industria respectă sau nu anumite standarde sau sunt alte uh, cauze. Uh, în Europa, căutarea de petrol nu are loc în aceleași condiții extreme, însă, având în vedere tehnicile de forare, uh, și condițiile specifice, uh, avem anumite măsuri. Comisia și comisarul de resort s-a întâlnit cu companiile petroliere principale pentru a afla care e situația din Europa. Am primit asigurări din partea industriei în ceea ce privește standardele de siguranță. Comisia dorește măsuri de prevenire și de remediere a unor eventuale catastrofe, în orice caz pentru protejarea mediului. Mulțumesc. Întrebare adițională. V-aș ruga, domnule președinte, în ceea ce privește directiva... Äh, v-aș ruga, domnule președinte, în ceea ce privește directiva privind rezervele de petrol și de gaze, credeți că există uh, răspunderi uh, răspunderi insuficiente la, pe marginea acestui subiect. Vedem foarte clar ce s-a întâmplat cu catastrofa din Golful uh, Mexicului. De asemenea, în ceea ce privește controlul tehnic pe platforme, vedem foarte clar că acestea trebuie, acesta trebuie îmbunătățit. Sunteți așadar, într-adevăr, de părere că mediul, că factorii ambientali din zona arctică pot să fie gestionate în concordanță cu factorii ambientali, astfel încât Uh, forarea sub uh, forarea la un nivel mai adânc să fie una sigură, desigur să nu se ajungă la o situație ca în Golful Mexicului. Uh, da, în primul rând avem legislație, avem măsuri obligatorii care se, aplea, se aplică tuturor acestor procese și proceduri. Avem nevoie de măsuri suplimentare pentru a fi gata. Uh, și statele membre au și ele acte legislative uh, suficiente pentru a se asigura că totul se petrece așa cum vine. De asemenea, avem un sistem de informație care, de informare care ne poate alerta în cazul unor scurgeri uh, din platforme um, petroliere sau de pe nave. Aceste date sunt apoi introduse în sistemul de supraveghere a poluării marine. Apoi, uh, există măsuri specifice și pentru criză. Ceea ce privește întrebarea dumneavoastră specifică și anume uh, răspunderea care revine. În general, legislația europeană nu trage la răspundere o anumită, un anumit actor industrial, ci există o răspundere împărtășită a sectorului, care apoi este identificată prin intermediul uh, legislațiilor naționale, deci de către statele membre. Vă mulțumesc, domnul Domnul Kirchhoff, domnule președinte, m-aș întoarce la relațiile cu Statele Unite. Grupul uh, meu este unul care joacă un rol important în acest context și am și lucrat foarte mult pe dosarul SWIFT. Aș dori să-l întreb pe domnul președinte uh, Barroso care au fost învățămintele trase de comisie când vine vorba de negocierile SWIFT. Învățăminte care pot să fie apoi folosite pe mai departe, uh, pentru că avem alte acorduri care ne așteaptă și, bineînțeles, cu Statele Unite, dar și cu Canada și cu Australia. Mă refer la PNR. Da, președintele Barroso, poate că este prea devreme să tragem în, între învățăminte pentru că procesul încă nu s-a încheiat. Așteptăm să se încheie acest proces și cu siguranță uh, vom fi în armonie cu Parlamentul, pentru că altfel nu se poate. Există două chestiuni principale aici. Una se referă la uh, securitate și relația cu drepturile fundamentale și apoi data, uh, protecția datelor. Noi considerăm că acest acord în starea sa actuală răspunde temerilor exprimate de Parlament după primul vot. Însă, domnule Kirchhoff, dumneavoastră ați identificat un aspect, și anume cât de importante sunt relațiile noastre cu Statele Unite. Statele Unite sunt partenerul nostru principal, uh, deci cu Europa, și cred că și din de vedere politic avem nevoie de un acord. Și vicepreședintele a uh, pledat foarte mult pentru o relație strânsă între Europa și Statele Unite. Așa că nu am recomandat să se meargă la vot dacă nu ne-am fi gândit că în principal uh, sau în special cetățenii europeni sunt cei care vor beneficia până la urmă, de, pe urma acestor măsuri. E vorba de un semnal al angajamentului nostru privind importanța relațiilor pe care noi le avem cu Statele Unite. Mulțumesc. Întrebarea suplimentară? Da, sunt foarte de acord, domnule președinte. Parlamentul European, cel puțin în ultima, par, în ultima vreme, a dat dovadă de angajament democratic. Acum, întrebarea mea se referă la împărțirea sarcinilor între cei doi parteneri, în principal în ceea ce privește contraterorismul. Considerați dumneavoastră că acordul pe care, care a fost discutat pune prea mult pe umerii Statelor Unite față de ceea ce am putea noi să facem în Europa. Este vorba de împărțirea, împărtășirea responsabilităților și a resurselor în lupta împotriva terorismului. Președintele Barroso, da, este o observație importantă mai ales că partenerii americani ne-au spus că sunt gata să ne sprijine dacă dorim să avem și noi un astfel de sistem la nivel european. Prin acest acord acceptăm furnizarea de date în condiții absolut uh, specifice către autoritățile americane. Dar cred că și noi la, la nivelul nostru putem să facem ceva mai mult uh, și este adevărat că Statele Unite sunt mai experimentați și au investit mai mult în acest domeniu. Avem de învățat de la ei și putem să facem ceva împreună în viitor. Cu toții trebuie să ne aducem o contribuție la lupta împotriva terorismului. E o greșeală să credem că numai americanii sunt răspunzători de lupta împotriva terorismului. Nu, este vorba de o luptă comună, o răspundere comună pentru protecția cetățenilor noștri. Vă mulțumesc, doamna Gabriel Zimmer. Domnule președinte, Parlamentul European astăzi a adoptat raportul domnului Cashman în ceea ce privete obiectivele mileniului și implementarea acestora. Un mesaj foarte important către comisie, deci către dumneavoastră, ar fi următorul. Desigur, vrem cu toții să facem tot posibilul pentru ca resursele Uniunii Europene să fie puse la comun astfel încât să atingem aceste obiective ale mileniului. Uniunea Europeană și statele membre însă nu și-au respectat răspunderea. Deocamdată avem un deficit de 20 de miliarde de euro numai în ceea ce privește Uh, o parte din aceste obiective adoptate. Așadar, aș dori să știu, în ceea ce privește viitoarea ședință, viitorul summit al Consiliului, ce anume um, credeți că puteți face astfel încât să manifestați presiuni la nivelul statelor membre ca la conferința din septembrie Uniunea Europeană să ofere o imagine clară a ceea ce dorește să facă, astfel încât criza care afectează acum statele europene să nu le mai determine pe acestea să uite de obiectivele mileniului. Discutăm despre un miliard de oameni care trăiesc în sărăcie și care mor de foame. Mulțumesc! I fully agree with... Domnul comisar, sunt de acord cu dumneavoastră și împărtășesc îngrijorarea dumneavoastră. Acum există și un risc din cauza constrângerilor bugetare în anumite membre, state membre, anumite angajamente nu mai sunt respectate. Am avut la comisie o întrunire uh, în Addis Abeba cu Uniunea Africană și o întrebare ridicată de patenii noștri africani a fost următoarea. Câteodată ei simt că angajamentele nu sunt respectate. Deci, în primul rând, discutăm despre răspundere și uh, despre uh, angajament. Așadar, trebuie să ne menținem angajamentele în ceea ce privește uh, finanțarea, uh, împotriva, finanțarea pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Voi merge și la New York în acest sens. Chiar am primit astăzi o scrisoare de la Ban Ki-moon care sublinează importanța acestei agende și suntem pe de deplin de acord cu acesta. O să ridic această chestiune nu doar la uh, Consiliu, ci și la întrunirile G20 uh, și G8 la, în Canada. Așadar, menținem acest subiect pe ordinea de zi. La summitul uh, G8 din urmă cu câțiva ani am uh, din uh, Glen Eagles am participat și am abordat încă o dată acest subiect, uh, somând participanții să își respecte angajamentele. Întrebarea suplimentară. Uh, da, într-adevăr, știu că Comisia, în, urmă cu, în ultimii ani, a venit cu propriile inițiative pentru a investi în această politică de dezvoltare și de angajament. Dar aș dori să știu la nivelul Comisiei, în interiorul Comisiei, ce se face acum pentru a investi în structuri, în infrastructură, astfel încât planul în 12 puncte adoptat de comisie și prezentat în special de comisarul Pibals să fie într-adevăr implementat. Așadar, la nivelul comisiei, ce face aceasta pentru a asigura coerența politicii și pentru a crea precondițiile necesare? Și vreau să știu, în ceea ce privește um, în ceea ce privește obiectivele mileniu de ce acestea nu sunt stipulate mai puternic în strategia 2020? Comisarul, în ceea ce privește bugetul comunitar, de nenumărate de câteva ori am uh, solicitat fonduri adiționale. Îmi amintesc, de exemplu, la întâlnirea G8 din Japonia că am propus un uh, uh miliard de euro pentru a 100 de miliarde de euro pentru a ajuta atingerea obiectivelor mileniului în anumite părți ale lumii. Pentru a ne îndeplini toate angajamentele europene, ar trebui ca aceste sume să vină din bugetele naționale, pentru că în cadrul actual, date fiind perspectivele financiare, nu putem să avem foarte multă flexibilitate. Așadar, comunicăm acum cu statele membre astfel încât să putem să ne respectăm angajamentele anterioare. De la um, democrați, doamna Kimi Sabeda. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește întrunirea de poimâine a Consiliului, aș dori să mă refer la criza economică actuală și la recesiunea care amenință acum Europa. Avem o situație în care trebuie să reacționăm cu mai multe investiții. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să securizăm finanțarea. Așadar, am următoarea întrebare în acest context. Cum contemplați la această problemă ca lider politic al dezvoltării Uniunii Europene? Cum dorește Comisia să intervină în acest caz, astfel încât uh, obligațiunile europene să fie emise pentru finanțare? Discutăm aici despre finanțarea dezvoltării uh, investițiilor europene. Și mai concret, aș dori să mă refer, de exemplu, la infrastructura europeană, la autostrăzi. Uh, sau la cercetare europeană când vine vorba despre schimbările climatice. De asemenea, putem discuta și despre sistemul paneuropean de navigație maritimă sau despre investiții în sectorul energetic. Discutăm uh, despre terminale energetice în uh, spațiul Mării Mediter Mediterane. Așadar, este vorba despre proiecte de investiție paneuropeană. Aș dori să știu cum anume pot acoperi obligațiunile europene aceste costuri. Mulțumesc. Uh, Sperăm că aceste chestiuni vor fi discutate și uh, tratate în următoarele perspective financiare. În Europa 2020 stabilim ca prioritate europeană finanțarea la nivel comunitar a tot ceea ce ține de interconexiuni, fie că e vorba de domeniul energetic, de domeniul transporturilor, de conexiuni uh, imateriale, cum este agenda digitală. Deci, este unul din sectoarele în care credem că există plus valoare, în care un euro cheltuit la nivel european este mult mai bine cheltuit decât banii de la nivel național, pentru că există o uh, motivație europeană a acestor investiții. Cum să facem finanțarea va fi discutat cu statele membre. Este acum o perioadă foarte dificilă pentru discuții legate de buget cu statele membre, după cum știți, dar noi credem că putem să găsim argumente foarte puternice pentru interconexiuni puternice la nivel european. Întrebare suplimentară, vă rog. Domnule președinte, cred că nu mi-ați răspuns la întrebare. Aș dori să știu ce părere aveți despre următorul subiect. Cum anume am putea reacționa cu proiecte paneuropene coordonate la nivel supranațional împotriva recesiunii? Așadar, discutăm aici despre emiterea de obligațiuni europene. Să nu uităm că aici uh, trebuie să facem față și din punct de vedere concurențial, pentru că avem India, China, America și concurență. Aș dori să știu cum anume poate răspunde și reacționa Europa cu astfel de investiții pan-europene. Vor exista obligațiuni europene în acest sens și cum anume vor putea acoperi acestea investițiile. Așadar, care sunt planurile în acest uh, domeniu? Sincer să vă spun, nu cred că există acum o deschidere din partea statelor membre față de uh, folosirea euroobligațiunilor pentru astfel de obiective. Am, avut, am discutat recent uh, despre un program ambițios privind un mecanism sau o facilitate care să ajute țările care sunt pradă datoriilor ar fi vorba de un fel de obligațiuni pe care statele membre să le verse pe piețele financiare. Deci eu cred că ar fi foarte greu să obținem acum din partea statelor membre un acord pentru folosirea euroobligațiunilor pentru niște proiecte de acest tip. Totuși cred că este necesar să folosim altfel de mecanisme, alte mecanisme. În programul meu am vorbit despre necesitatea de parteneriate public-privat, de implicare mai bună a Băncii Europene de Investiții, foarte deschis, studiem toate posibilitățile de finanțare pentru aceste proiecte foarte importante, dar eu cred că ar fi greu sau chiar imposibil să folosim euroobligațiunile pentru acest obiectiv. Mulțumesc, doamna Diane Doț. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Barroso, ați susținut uh, procesul și progresele realizate în Irlanda de Nord pentru stabilizare și pacificare și pentru prosperitatea acestei uh, țări, acestei regiuni. Um, uh, există foarte multe măsuri care sunt luate în acest moment pentru a asigura pacificarea și prosperitatea în um, Irlanda de Nord. Industria agroalimentară este aici cea mai importantă ramură economică și s-ar putea ca aceasta să sufere um, din cauza uh, unor probleme identificate de auditorii Comisiei. E vorba de sancțiuni care s-ar putea să fie aplicate la nivelul Ministerului Agriculturii pentru împotriva uh, acelor uh, neregularități identificate la nivelul plăților din cadrul politicii agricole comune. Mi se pare că acestea sunt disproporționate și cred că uh, s-a discutat despre acel un 5% uh, sumă forfetară care ar putea fi uh, o soluție de compromis pentru că o parte din sumele au, uh, din, în chestiune au fost deja recuperate pe alte căi. Mulțumesc. În primul rând mulțumesc pentru comentariile și sprijinul uh, pe care uh, l-ați arătat. Comisia, de adevăr s-a implicat în Irlanda de Nord. Uh, Comisia a investit foarte mult în acest uh, proces și va continua să o facă și pe viitor. Sunt conștient de chestiunile pe care le-ați ridicat legate de plățile directe și Comisia și-a subliniat și în trecut poziția. Uh, problema legată de uh, echilibrarea conturilor este foarte importantă însă aceste corecțiuni aduse uh, nu pot să fie diferite de ceea ce se întâmplă în alte state membre. E vorba de un tratament uh, egal, acest lucru a fost identificat și subliniat și de comisarul Cioloș. Este foarte important să avem o astfel de, uh, de, de un astfel de echilibru și recent am discutat cu Curtea de Conturi este adevărat că sprijinim și iubim foarte mult Irlanda de Nord, însă trebuie să aplicăm așa cum trebuie regulile în materie. Vă mulțumesc. Thank you. Um, I'll just take up your time for one... Mulțumesc. Întrebarea uh, suplimentară profit uh, ca să mai ridic o întrebare uh, uh, legată de prima. Acest Practic, amenda a fost stabilită după foarte puține inspecții sporadice. Și mă întreb dacă comisia a evaluat așa cum trebuie lucrurile. Nu știu dacă procedurile sunt suficient de bune uh, și putem spune că metoda funcționează așa cum trebuie președintele Barroso, da, pot să vă dau asigurări din partea uh, Comisiei că noi ne ocupăm ca schema să fie implementată așa cum trebuie. Însă procedura uh, plătirii datorilor este una foarte clară. Se știe foarte clar că statele membre trebuie să se, uh, să se implice și apoi există și o procedură de reconciliere. Trebuie să fim serioși când vine vorba de uh, aceste probleme. Mulțumesc! Pierwszą część pytań Teraz przechodzimy do concretnego tematu. Mulțumesc, ă, Spune președintele, am terminat prima rundă de întrebări și trecem acum la următorul subiect. Este vorba despre grupul de lucru privind guvernanța europeană. Acesta este subiectul următoarei noastre discuții. Doamna Vorman Colder și ți-a prima cuvântul. Poftiți. Ă, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Barroso, Ați spus foarte clar că Comisia Europeană reprezintă cea care guvernează Europa din punct de vedere economic. Însă, avem nevoie de mai multă metodă comunitară dacă dorim să întărim această guvernanță economică. Suntem, desigur, aici pentru a vă sprijini, însă în Consiliu sunt vehiculate și alte idei pentru a găsi o metodă interguvernamentală, de exemplu, când discutăm despre pactul de creștere și de stabilitate. Dacă ne uităm acum la grupul de lucru și la rezultatele acestuia, aș dori să aflu de la noastră care considerați că sunt cele mai importante elemente care trebuie să fie conținute în concluzie, astfel încât să întărim guvernanța economică și să întărim creșterea, și, eh, creșterea economică și pactul de stabilitate economică, asta la nivel comunitar. Aș dori să știu dacă puteți să punctați câteva elemente concret, pentru că ar fi foarte bine să afle și opinia publică acest lucru. Uh, Mulțumesc, spune președintele. Da, acest grup de lucru a fost creat într-un context specific. După cum știți, acum Comisia participă la grupul de lucru într-o metodă cât se poate de loială și constructivă, pentru că acesta a fost creat de președintele Consiliului în cooperare cu Comisia. Uh, comisarul Ren uh, participă la acest grup de lucru și trebuie să mărturisesc că sunt încântat de modul în care evoluează lucrurile acolo. Există un consens care ia acum uh, naștere în ceea ce privește coordonarea economică la nivel european. Majoritatea acestor pași se alinează perfect cu propunerile făcute pe 12 mai. Așadar, țin să menționez un lucru. Acest grup de lucru are acum o sarcină extrem de importantă, deoarece au uh, adresat puncte importante precum implementarea spactului de creștere și stabilitate. Și aștept acum raportul oral al președintelui Consiliului uh, de joi. Comisia, desigur, uh, nu va abdica de la dreptul de inițiativă și va veni cu propuneri ulterioare construite pe baza consensului care a rezultat în grupul de lucru. Mulțumesc! Elżbieta Łukaciejewska. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știm ce dificultăți economice traversează anumite state membre și cum sunt influențați cetățenii din aceste țări și, de asemenea, ce decizii au guvernele din țările respective. Am auzit recent despre necesitatea de a susține integrarea europeană în, în cele 27 de state membre. Eu vreau să vă întreb cum veți susține acest, această idee și cum veți uh, face față presiunilor care cer uh, noi soluții, de exemplu crearea unui nou guvern economic al Europei în zona euro, de exemplu. Ce garanții ne puteți oferi că țările care fac mari eforturi pentru a lupta pentru drepturile lor economice nu se vor trezi într-un fel de Liga a doua a Uniunii Europene. Mulțumesc. De mai multe ori s-a spus că noi suntem împotriva oricărui fel de împărțire uh, de creare de, de sisteme paralele în Uniunea Europeană. Noi avem o singură Uniune cu un singur set de instituții pentru cele 27 state membre de astăzi și, sigur, asta respectând de plin tratatele. În cadrul actual, putem să facem mai mult pentru coordonarea economică și coerența economică. În tratat avem articolul 121 care arată clar că politicile economice ale statelor membre sunt o chestiune de interes comun. Tot ce face un stat membru are implicații asupra celorlalte state membre. Articolul 121 solicită explicit cooperarea între state membre. Mai avem și articolul 126 care se referă la competențe bugetare, clar. Și articolul 136 arată că rolul Comisiei este să consolideze cooperarea în zona euro și în cadrul comunitar general. Iată o chestiune care trebuie să fie înțeleasă, e foarte important. Putem face propuneri pentru zona euro, dar întotdeauna în cadrul mai larg al Uniunii Europene. Zona euro nu trebuie să fie separată de restul Uniunii Europene. Acest lucru este esențial pentru succesul unei uniuni bazată realmente pe principiul solidarității. Mulțumesc, domnul Sergio Coferati. Mulțumesc. Am o opinie diferită de cea a domnului Barroso în ceea ce privește activitățile Comisiei în cadrul uh, grupului. În ultimele luni, poate că mă veți contrazice, dar eu uh, am senzația că ideea acelui proces de redresare și însăntoșire a economiei uh, durează foarte mult și între timp uh, ne-am concentrat prea mult pe asanare și am uh, pierdut din vedere importanța creșterii economice. Um, prea multă stabilitate și nu prea multă creștere, dacă e să ne referim la, tipul la, la numele pactului respectiv. S-a vorbit despre euroobligațiuni și alte ac- acțiuni similare care, uh, uh, într-adevăr, le consider interesante, însă aș vrea să știu ce se face la Comisie în ce privește creșterea economică. Da, uh, președintele Barroso, acel grup de lucru se referea la guvernanța economică și când am exprimat satisfacția, uh, mă referam exact la obiectivele acelui grup de lucru. Bineînțeles că uh, creșterea economică este cea mai importantă. Uh, fără creștere economică nu putem să facem nimic, nu putem să răspundem cerințelor cetățenilor, nu putem să păstrăm modelul nostru economic și social uh, este exact ceea ce dorim și se dorește și în strategia 2020. Creștere, creștere și iar creștere economică, dar nu orice fel de creștere, ci o creștere inclusivă, sustenabilă, durabilă. Pentru aceasta avem nevoie, bineînțeles, de încredere. Și acum iarăși ne întoarcem la piețele uh, financiare. Fără încredere, um, acestea nu pot să acționeze și creșterea nu va interveni. Bineînțeles că uh, toate celelalte măsuri uh, sunt uh, până la urmă menite de a asigura creșterea economică pentru toată lumea. Mulțumesc, domnul coleg Siet Caval. Thank you very much, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toții suntem de acord că avem nevoie de o guvernanță economică sănătoasă, dar să fim sinceri totuși. Am văzut ce s-a întâmplat cu uh, pactul economic de creștere și de stabilitate și am văzut ce s-a întâmplat uh, la nivelul ingineriei financiare, uh, cu toții și la nivelul uh, pieței extrabursiere. Cu toții știm că statele membre trebuie să fie răspunzătoare și să fie sincere din punct de vedere financiar, dar aș vrea să știu cum anume veți aborda această problemă, veți aborda problema în mod real la nivelul țărilor care au deficite bugetare extrem de ridicate, mai degrabă de, așa decât să vă concentrați pe celelalte state membre cu mai puține probleme. Mulțumesc. Președintele, În ceea ce privește această luptă pentru competențe, luptă pentru putere, ei bine, eu nu privesc lucrurile astfel. Am discutat despre articolul 121 al din tratat, care stipulează faptul că politica economică a unui stat membru nu este o chestiune pur națională. Am văzut că deciziile luate de un stat membru au uh, efect imediat și asupra celorlalte state membre. Și atunci, nu face, atunci face sens ca în momentul în care statele membre să își pregătesc bugetul, să știe ce se întâmplă și în celelalte state membre, pentru că deciziile celorlalți vor avea efect asupra ceea ce se întâmplă la nivel național. Și aș dori să specific un lucru. Nu dorim să intervenim în suveranitatea Um, parlamentelor naționale, un lucru care trebuie să fie respectat, desigur. Însă, în momentul în care discutăm politica economică și monetară europeană și în momentul în care vedem cât suntem de independenți, atunci, desigur, trebuie să fim conștienți de intențiile celorlalte economii. Dorim să știm care este plus valoarea lucrului, că suntem acum împreună și tocmai de aceea Comisia propune uh, să mergem în această direcție. Mulțumesc! Enico Ghiuri. Mulțumesc, doamna Eniko Gübbi, spune președintele. Tisztelt képviselőtársaim! Az elhúzódó válság egyértelművé tette az... Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Criza a arătat că Uniunea Europeană nu mai are timp de pierdut. Trebuie să reacționăm imediat. Sunt trei domenii în care trebuie să luăm măsuri. E vorba de guvernanță, strategia de creștere și reforma serviciilor financiare și trebuie să facem toate acestea fără să uităm că politicile care au arătat că au succes, și anume politica de coeziune și politica agricolă comună, trebuie să-și găsească locul în un, politicile Uniunii Europene. Fără coeziune și fără o politică alimentară puternică nu vom putea să ocupăm locul pe care îl merităm în lume. Vreau să vă întreb, domnule Barroso, cât de angajat sunteți pentru a armoniza strategia UE 2020 cu celelalte politici? și în calitate de responsabil politic doriți să mențineți în aceste domenii principiul conform căruia toate schimbările trebuie să fie făcute prin luarea de decizii care să țină cont de toate statele membre și nu numai de statele din zona euro. Mulțumesc. Aveți perfectă dreptate atunci când subliniați ceea ce se numește abordarea holistică a politicii comunitare. Este într-adevăr o greșeală și statele membre o știu foarte bine. Să ne gândim doar la pactul de creștere și stabilitate sau la reforma serviciilor financiare. Până la urmă se rezumă totul la creștere și pentru a avea creștere, creștere durabilă, trebuie să avem o guvernanță economică solidă în Europa Trebuie să respectăm regulile finanțelor publice, dar avem nevoie și de noi reglementări și prevederi pentru piețele financiare. Și trebuie să investim în potențialul nostru de creștere. Și exact la asta se referă strategia UE 2020. E vorba de reformă, de aceea insist pe consolidare fiscală și reforme structurale. Și sigur că trebuie să continuăm politicile economice care sunt atât de importante pentru noi în Europa, mai ales coeziunea economică și socială, nu pentru 16 sau 17 state, sper că Estonia va intra uh, curând în zona euro, ci pentru toate cele 27 de state membre. Mulțumesc, domnul Franz Obermeier. Uh, mit der cu acest grup de lucru, președintele Van Rompuy dorește să fac, vină cu noi reglementări pentru a scoate Uniunea Europeană din criza economică. Domnule președinte, astăzi v-ați referit deja de mai multe ori la articolul 121 și ați spus corect că există o interdependență la nivel politic între statele membre, pentru că nu discutăm despre chestiuni individuale. O altă întrebare ar fi, în ce măsură va putea veni grupul de lucru cu sancțiuni împotriva statelor care, în repetate rânduri, încalcă prevederile bugetare la nivel comunitar și mai mult cum anume poate Comisia să acționeze în acest sens? De exemplu, poate să uh, retragă fondurile europene, fondurile structurare și, de asemenea, cum anume uh, contemplează un, uh, Comisia la retragerea dreptului de vot al unui anumit stat? În ceea ce privește statele membre care nu sunt în imposibilitate de plată, aș dori să știu cum le veți aborda pe acestea. Comisarul, președintele Comisiei. Da, acest grup de lucru, cum s-a spus deja pe data de 12 mai, vine cu măsuri pentru a crește pactul de stabilitate, asta discutând despre arsenalul de măsuri de uh, conformitate. Unii discută despre sancțiuni, într-adevăr, pentru că avem nevoie de credibilitatea acestor instrumente astfel încât pactul de creștere și stabilitate să fie respectat. Problema care este? Am văzut că unele state membre nu uh, respectă tratatul pe care ele însele l-au ratificat și adoptat. Ce vrem să facem acum? Vrem să acționăm cât se poate de corect și să nu uh, penalizăm doar anumite state. Așadar, dorim să implementăm aceste condiții de conformitate, indiferent dacă statele sunt membre în uh, proiectul de coeziune sau nu. Putem face acest lucru prin mai multe metode. De exemplu, putem uh, să utilizăm totul, instrumente în latura de prevenire sau latura de automatizare. Comisia a prezentat mai multe propuneri legislative în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul López Aguilar are cuvântul. Gracias, presidente. Quiero... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Barroso, aș dori să vorbim despre șomaj se vorbește despre obiectivele grupului de lucru privind guvernanța economică. Ați vorbit despre strategia de creștere, o creștere inteligentă, o creștere economică durabilă, care este și inclusivă, inclusiv pentru acei 20 de milioane de europeni care se simt excluși pentru că au ieșit de pe piața muncii în urma crizei uh, severe care ne afectează de ceva vreme. Aceștia au nevoie de măsuri absolut concrete. Vorbeați despre guvernanța economică, despre stabilitate și de supravegherea piețelor financiare. Toate aceste lucruri se vor reflecta direct într-o strategie care va avea ca scop ultim, până la urmă, uh, creșterea, dar scopul trebuie să fie uh, reintegrarea acestor persoane pe piața muncii uh, cu o mai mare productivitate și așa mai departe. Când discutăm despre, noi despre aceste lucruri, persoanele care sunt uh, afectate de criză totuși își pun multe întrebări, inclusiv în ceea ce privește participarea țărilor uh, la strategia europeană. Cum vor fi ele uh, sufici- cum se vor comporta inclusiv la nivelul G20? Mulțumesc. Uh, consider că ceea ce a spus dumneavoastră uh, este corect, în mare parte cel puțin. Avem nevoie de o abordare holistică. Nu putem să ne bazăm numai pe uh, regulile care ies, ies direct din uh, pact. E vorba de o creștere care să include pe toată lumea în Europa. O creștere durabilă. Eh, și nu trebuie ca eh, greul să fie numai pe umerii celor mai slabi sau mai puțin pregătiți economic dintre membrii noștri. Trebuie ca sacrificiile să fie împărțite în mod corect. Și, și noi credem că, că apar aici și alți factori

am uh, vorbit de aceste 3%, dar nu numai am vorbit de cercetare și uh, dezvoltare, ci și de inovare, pentru că este, nu e vorba doar de cercetare fundamentală, ci cum anume se transpune asta în uh, activitatea economică. Ce poate să facă cercetarea pentru creștere și ocupare? După cum știți, nu există încă un indicator pentru inovare. Este o chestiune tehnică am discutat acest lucru la OCDE cu președintele OCDE și niște experți care au fost la Bruxelles recent și cooperăm cu ei și cu alții pentru a crea un indicator de inovație care să fie uh, să se bucure de acordul comunității academice și uh, politice. Ne ocupăm de acest lucru și vom face acest lucru prin consultare deschisă. Toate contribuțiile sunt binevenite. E vorba de un aspect foarte tehnic, dar cred că este esențial să dezvoltăm niște indicatori mai buni pentru inovare. Doamna Ilda Figueiredo. Prezident, să vedem că e preocupat. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, situația economică și socială în multe state membre este într-adevăr foarte, foarte îngrijorătoare. Creșterea economică este foarte slabă și nu ne ajută să creăm locuri de muncă, să remediem problema șomajului. E nevoie de multe măsuri. Uh, știm foarte bine că în paralel se adoptă o serie de măsuri de austeritate care trebuie să fie și compatibile cu pactul de stabilitate și creștere. Uh, ce se va face cu aceste locuri de muncă? s-ar putea ca măsurile de austeritate să înrăutățească problema sărăciei, deci să facă viața și mai grea. Eh, noi înțelegem nevoia de aceste eh, măsuri de austeritate, pe de altă parte, trebuie să ne luăm la trântă și cu șomajul. Domnule președinte Barroso, ce credeți? Nu cumva ar trebui să dăm prioritate problemelor sociale, de durabilitate socială față de problemele caracterului față de cele ale sistemului financiar. Nu cumva ar trebui să stabilim o prioritate, să revizuim pactul uh, și argumentele care sprijină punerea accentului pe probleme economice și nu pe cele sociale. Vă mulțumesc. Că, sem sustentabilidade financeira não teremos... Așadar, fără durabilitate financiară nu mai există durabilitate socială, pentru că fără durabilitate financiară nu există încredere, iar fără încredere nu există investiții, iar fără investiții nu pot exista locuri de muncă și acesta este motivul pentru care nu are sens să facem niciun fel de comparații între aceste politici macroeconomice stabile și uh, sănătoase dacă ne raportăm la îngrijorările pe care le provoacă cei mai vulnerabili și cei mai săraci. E adevărat că sărăcia și eradicarea acestea este unul dintre obiectivele strategiei domnului 2020. Este o luptă pentru incluziunea socială și vorbim despre obiective foarte concrete. Sunt de acord că în acest moment există un risc sporit de sărăcie în societățile noastre și asistăm la o serie de fenomene noi, fenomene de eh, sărăcie și sărăcire extrem de îngrijorătoare. Și din acest motiv, guvernele în prioritățile lor trebuie să vadă în ce mod pot să răspundă la această întrebare, însă mai spun încă o dată, clar și apăsat, că soluția nu ține doar în disciplina bugetară, pentru că nu nu putem altfel decât să uh, riscăm să agravăm situația celor țări și, în mod deosebit, țărilor cele mai sărace și oamenilor cele mai vulnerabile în acele țări. Acum are, cuvântul domnul John Barton. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Barroso, vă rog frumos să-mi spuneți cine profită de pe urma pachetului de salvare al Greciei? Poporul grec, băncile din Grecia sau Spirolaxus? care deține 40% din cele mai mari bănci din Grecia. Nu există oare un conflict de interese aici? Vă mulțumesc. The package put... Pachetul care a fost creat de instituțiile europene este spre beneficiul poporului grec și pentru toată economia europeană altfel nu ar fi fost aprobat de cele 27 de state membre. Și având în vedere insinuările pe care le faceți, eu nu cred că sunt fondate. Vă mulțumesc. Acum ultima întrebare. Domnul George Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. președințiile franceză și germană au căzut de acord. Se pare că nu avem nevoie de asemenea instituție în Uniunea Europeană. Asta rezultă din declarațiile doamnei Merkel și ale domnului Sarkozy, da? Uh, o modificare a pactului de stabilitate va însemna impunerea de sancțiuni, cum ar fi retragerea dreptului de vot pentru statele membre care nu respectă metodele, uh, măsurile de disciplină. Întrebarea mea ar fi următoarea. Considerați că această criză se uh, limitează la chestiuni care privesc disciplina financiară uh, sau, până la urmă, ce instrumente comunitare uh, vor fi puse în aplicare pentru a combate criza? Oare nu ne îndreptăm spre o fundătură? Am, vedem că am avut o upgradare a, a, a mm, ratingului Greciei. Ce credeți că se va întâmpla cu pactul de stabilitate pe viitor? Mulțumesc și acum răspunsul. Da, e, instituțiile europene și statele membre trebuie să uh, adauge ceva mai credibil cât privește implementarea pactului de stabilitate. Sigur că au fost probleme în ce privește implementarea și nerespectarea de către unele state membre ale regulilor pe care le-au convenit uh, ele însele. Deja, conform uh, tratatelor actuale și fără nicio nouă reformă, e posibil să se facă anumite limitări și să se impună anumite sancțiuni. Ce dorim pe viitor este să analizăm într-un mod uh, obiectiv și căutăm să uh, îmbunătățim credibilitatea pactului ca măsurile să fie puse în aplicare într-un mod echitabil, obiectiv, indiferent de situația țării, dacă ea se află între cele mai bogate sau mai sărace state membre. Și cred că e interesul nostru al tuturor să avem un mod mai credibil de a implementa pactul de stabilitate și creștere economică. Președintele, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați răspuns la toate aceste întrebări și ne vom reîntâlni uh, luna viitoare pentru ca dumneavoastră să răspundeți la o nouă rundă de întrebări. Ne vom mai întâlni și în reuniunile de, în cursul zilei de mâine.